So, sind wir denn vollständig alle da? So, meine Doamnelor și domnilor, vă spun bun venit în această după-amiază în Parlamentul European, bun venit la audierea noastră. Este vorba despre protecția brevetului european, cei trei eh, raportori sunt în prezidiu, colegul Raptai pentru proiectul legislativ, colegul eh, Baltazare pentru tematica lingvistică și de asemenea am și eu eh, responsabilități în legătură cu acest subiect. Îmi cer scuze că începem cu întârziere. Nu voi menționa numele invitațiilor noștri decât în momentul în care le voi da cuvântul, pentru că în felul acesta uh, putem să câștigăm timp. Salut și reprezentanții președinției poloneze și reprezentanții comisiei, iar în momentul uh, răspunsurilor, întrebărilor, vom da ocazia și reprezentanților comisiei să uh, ne prezinte o declarație. Um, convenit împreună cu raportorii că la ora 17.30 eh, să nu mai facem o prezentare a rapoartelor pentru că mi se pare că nu este o idee prea fericită astăzi. Va trebui să urmărim audierea și să reflectăm asupra ceea ce aflăm și după aceea uh, să vorbim despre ceea ce conțin rapoartele. Salut uh, pe președintele Oficiului European de Brevete, domnul Batisteri, și îl rog uh, pe domnia sa să fie primul vorbitor. Uh, după aceea veți avea imediat ocazia să faceți observații și să puneți întrebări, pentru că primul nostru invitat astăzi va trebui să plece mai devreme. Din acest motiv a trebuit să ne ajustăm puțin ordinea de zi. Și uh, mai am și dorința ca după uh, prezentarea domnului Jones în legătură cu problemele uh, care țin de legislația specifică brevetelor, să dăm cuvântul și domnului Mezaroș ca reprezentant al Comisiei ITRE, care să ne spună poziția sa. Dar ajungem acum la domnul Batisteli și, domnule președinte al Oficiului European pentru Brevete, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor deputați europeni, doamnelor și domnilor, pentru mine este o onoare de a avea ocazia să vă adresez astăzi dumneavoastră înainte de a vota de privind uh, rolul Oficiului uh, European de Brevete în ce privește brevetul unitar va fi uh, un pas esențial pentru inovarea politicii europene în acest domeniu și pentru competitivitatea economică a Europei. Acest proiect al unui brevet unic în toate statele membre a fost discutat intens uh, timp de uh, mai multe zeci de ani, dar nu s-a ajuns până în clipa de față la niciun fel de decizie finală. Europa are posibilitatea să creeze o mare piață unică, să permită libera circulație a persoanelor, produselor, serviciilor, dar întreprinderile europene în continuare trebuie să uh, treacă prin multiple formalități în ce privește patentele în statele membre. Deci este vorba despre o anomalie, de fapt un nonsens economic. Noi ne dorim, de fapt, ca întreprinderile noastre să dispună de instrumentele necesare pentru a face față în competiția internațională. Ca atare, guvernele își pun întrebarea legată de eh, modalitatea de ieșire din criza financiară în clipa de față, dar eu nu am niciun dubiu că și capacitatea novatoare a Europei eh, depinde până la urmă de aceste brevete. Ele sunt instrumentele juridice care să permită investițiile, cercetarea. Dezvoltarea trebuie să constituie o prioritate în preocupările noastre. Europa dispune deja în domeniul brevetelor de un instrument foarte performant Uh, care este oficiul european pentru patente. Dați-mi voie să spun că în 1970 a fost înființat cu șapte state fondatoare, iar acum avem 38 de state europene, dintre care cele 27 de state membre europene. Dar și state vecine, cum sunt uh, Suedia, uh, Elveția, mă scuzați, Norvegia, dar și alte state din partea răsăritană, cum este Turcia, de pildă și oficiul are un, o bună reputație printre uh, instituțiile similare din lume. Um, lucrează um, extrem de riguros, uh, calitatea uh, brevetelor este considerată a fi una din cele mai bune din lume. Trebuie să știți că uh, aproximativ 60% din aceste brevete sunt non-europene, deci um, este vorba despre recunoașterea unor patente care depășesc până la urmă cadrul european. Oficiul are 7000 de angajați este ca mărime cea de-a doua instituție europeană după Comisia Europeană. 4.000 de ingineri care sunt înalt specializați și toți stăpânesc trei limbi străine. Deci, oficiul european de brevete reușește să analizeze mii de brevete pe an și să verifice validitatea inveniilor într-un termen de șase luni din momentul în care se face cererea de acordare a brevetului. Niciun alt oficiu din lume nu este capabil să aibă într-o perioadă atât de scurtă rezultate. Baza de date de care dispune permite o cercetare care este una din cele mai uh, ample din lume și uh, noi operăm pe baza unor standarde mondiale. Deci eh, există un oficiu de cercetare numit EPOC care face parte prin oficiile fruntașe din lume. Și eh, comparăm cu oficii din China, Brazilia, Canada, Australia și din majoritatea statelor europene. Posibilitatea noastră de clasificare a brevetelor și eh, literatura de specialitate este numită ECLA și a fost adoptată până la urmă și de oficiul american pentru brevete și în clipa de față suntem în relații strânse cu colegii noștri americani pentru a încerca să facilităm această adaptare de către ei sistemul de clasificare bazată pe experiența europeană. Se, ne punem întrebarea și cine va fi în stare să gireze viitorul brevet european Uniunea Europeană ă, probabil că ă, va trebui să colaboreze strâns cu Oficiul European pentru Brevete și salut această colaborare strânsă pentru că în felul acesta Uniunea Europeană poate dispune de un instrument performant care să valorifice toate mijloacele de care dispunem acum. Bugetul Oficiului European pentru Brevete ă, care se autofinanțează în totalitate, fără niciun fel de credit public, reprezintă 1,6 miliarde de euro pe an după uh, propunerile de reglementare uh, pe care uh, le veți examina, brevetul unitar va consta dintr-un brevet european clasic care va fi furnizat de către Oficiul European pentru Brevete conform dispozițiilor Convenției Europene pentru Brevete, dar care va fi conferit solicitantului acest titlu unic într-o manieră unitară deci viitorul brevet uh, va garanta o protecție unitară în cadrul uh, legal existent în Uniunea Europeană și va fi un element uh, indispensabil al acestui proiect. Protecția unitară a brevetului va oferi inventatorilor protecții suplimentare în comparație cu brevetele naționale și europene existente în clipa de față. Iar sarcinile suplimentare Uh, pe care urmează să le conferiți Oficiului European de Prevedere, deci tratarea uh, solicitărilor, protecția unitară, colectarea taxelor uh, pentru menținerea brevetelor și o evidență, un registru, un sistem de compensații, inclusiv pentru costurile legate de traduceri, nu ne sunt necunoscute. Bineînțeles că presupun din partea noastră o mare investiție umană și materială, mai ales în domeniul informatic. Dar pot să vă garantez că oficiul uh, deja um, se înfiripă, se pune pe picioare pentru a um, elabora și elibera primele brevete de protecție unitară în momentul în care veți decide uh, că uh, pot fi puse în aplicare. Vreau să vă semnalez și dorința noastră de a avea un program cu mașini de traducere automată care în 2014 vor permite uh, traduceri uh, în cele trei limbi oficiale, adică engleză, germană și franceză, către cele 23 de limbi europene, 28 de limbi europene, pentru că nu e vorba doar de statele membre ale Uniunii Europene, ci statele membre care operează cu Oficiul European pentru Patente, plus alte patru limbi care devin tot mai importante, deci chineza, japoneza, coreana și rusa și uh, am avut ocazia în ultimele săptămâni să angajez discuții cu omologii mei din aceste patru țări și suntem acum pe calea de a semna un acord de cooperare care ne va permite să conlucrăm pentru a pune la dispoziție acest instrument. Credem că uh, primele vor fi disponibile uh, spre finele uh, anului 2011, probabil în 7 sau 8 limbi și vom pune la dispoziție uh, gratuită toate aceste instrumente de traduceri 24 de ore din 24, astfel încât nu doar comunitatea profesională, dar uh, publicul larg să poată să beneficieze gratuit de acest instrument. Dați-mi voie să mă refer acum și la câteva aspecte care mi se par a fi importante și să vă propun, având în vedere experiența noastră, uh, să vă facem și câteva sugestii. Primul capitol, guvernanța și relațiile interinstituționale. Oficiul European pentru Patente și Brevete și Uniunea Europeană de mulți ani a întreținut relații intense și fructuoase, mai ales în domeniul activității cooperării comune și pot să citez nenumărate exemple, dar mă voi limita la două dintre ele programul IPR 2, eh, relația cu China, care a fost un mare succes, și programul DICA cu țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Comisia Europeană participă la toate sesiunile Consiliului de Administrație al Oficiului European de Brevete, în care noi ne prezentăm proiectele și uh, toate progresele în domeniul brevetării. Iar în ce privește brevetele și protecția unitară, este prevăzut ca grupul de state care participă la uh, cooperarea consolidată să valorifice prevederile actuale ale Convenției Europene pentru brevete înainte de a înființa un uh, comitet restrâns care să se ocupe de guvernanța și de controlul sarcinilor suplimentare care urmează să fie conferite Oficiului European pentru Brevete. În felul acesta vom putea stabili și taxe anuale pentru activitatea de brevetare. Comisia Europeană este favorabilă acestei soluții uh, instituționale pentru că poate să fie pusă în aplicare uh, ușor și eficace, iar principiul guvernanței uh, Oficiului European pentru Brevete poate fi bine garantat în felul acesta. Deci eu cred că această propunere poate fi ameliorată și în sensul că pot să se uh, implice mai mult instituțiile europene. Am exprimat deja în public această poziție și constat cu plăcere că raportorul dumneavoastră, domnul Rapcai, propune în raportul său un amendament al articolului 12, aliniatul 3 și 4, care, pe de o parte, prevede că Comisia Europeană va fi prezentă în comisia aceasta de selecție și că, pe de altă parte, deciziile comisiei de selecție vor ține minte de, eh, vor ține seamă și de eh, poziția Comisiei. Iar eu sunt favorabil acestei uh, propuneri de amendare. Și dați-mi voie să uh, mai spun că o mai bună integrare a instituțiilor europene și inclusiv a Parlamentului European uh, vor fi binevenite, pentru că în felul acesta brevetul unitar va avea și garanția că există un control exercitat de către Comisie. Dacă îmi dați voie de asemenea să mai fac o propunere legată de uh, prevederile financiare, pentru că chestiunea financiară a fost întotdeauna un subiect sensibil și mai ales în cadrul acestui proiect care uh, va face că o parte a statelor membre, 25 din cele 27 de state membre și 25 din cele 28 state membre ale uh, of Oficiului European pentru Brevete vor putea profita, pentru că noi suntem uh, de uh, părere că trebuie să existe un principiu de egalitate între uh, toate statele dar, pe de altă parte, oficiul nu poate să uh, accepte sarcini suplimentare pe care doar un grup al statelor membre să îl confere. Uh, decât dacă vor fi neutre din punct de vedere bugetar pentru Oficiul European de Brevete. Grupul de state în chestiune ar trebui să suporte uh, costurile legate de sarcinile suplimentare. Și uh, în felul acesta se rezolvă problemele financiare. Propunerea uh, de bază a comisiei care v-a fost transmisă prin articolul 16 uh, aliniatul 1 uh, tratează acest subiect într-o manieră, din punctul meu de vedere, adecvată. Formula care a fost adoptată de către Consiliu mi se pare a fi mai vagă. Deci, din punctul meu de vedere, ar trebui să revenim la propunerea inițială a Comisiei, așa cum, de altfel, și raportorul dumneavoastră susține. Un alt element esențial se referă la destinația sarcinilor redistribuite între statele membre. Deci, propunerea Comisiei este extrem de precisă în legătură cu faptul că statele membre trebuie să utilizeze fondurile redistribuite pentru activitățile legate de brevete. Este articolul 16, aliniatul 3. Deci această referință uh, a fost la un moment dat suprimată în versiunea care a fost adoptată de către Consiliul. Or, după părerea mea, dacă Europa dorește într-adevăr să dezvolte o politică de inovație care să fie demnă de uh, uh, renumele Europei, va trebui să ne gândim în legătură cu destinația sumelor colectate uh, uh, care la un moment dat să fie redistribuite între statele membre. Sumele colectate pot să servească în mod special uh, pentru uh, acțiuni de sensibilizare uh, la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii și la nivelul uh, universităților și centrelor de uh, cercetare. Mie mi se pare că banii care sunt generați de inovație trebuie să revină în favoarea inovațiilor și inovatorilor. În al treilea rând, măsurile în favoarea IMM-urilor și a centrelor de cercetare, a universităților în sens larg. Obiectivul acestui proiect de brevet unitar este de a facilita protecția uh, unui brevet european, uh, diminuând formalitățile și scăzând costurile. Noi apreciem după un studiu efectuat recent că pentru o protecție geografică la nivelul celor 25 de state membre brevetul Uh, clasic european transformat în 25 de brevete naționale și viitoarele brevete uh, unitare, costurile administrative și financiare ar putea să fie diminuate cu 70%. Deci cred că uh, este vorba despre o provocare majoră pentru a facilita accesul protecției eficace a brevetului în Europa. Brevetul unitar vor, eh, va fi benefic pentru ansamblul activității economice, indiferent de natura întreprinderilor sau dacă este vorba despre instituții publice sau private. Dar, eh, bineînțeles că putem și să semnalăm o prioritate în favoarea întreprinderilor mici și mijlocii. Cred că acest lucru este posibil eh, având în vedere măsurile anvizajate și să compensăm în într-un fel și costurile traducerii ale brevetului în uh, oricare din limbile statelor membre. Deci, în felul acesta, publicul va putea să beneficieze suplimentar și mai ales uh, publicul pe care dorim să-l favorizăm, uh, cei din întreprinderi mici și mijlocii, universitățile, centrele de cercetare, întreprinzătorii și persoanele fizice. Partea esențială a costurilor aferente sistemului de brevetare și de, pentru protecția unitară vor uh, proveni din compensația financiară a costurilor traducerii în momentul depunerii cererii. Aceste costuri, mai mult sau mai puțin importante, vor uh, avea o contribuție la uh, nivelul de, și taxelor care urmează să fie plătite după furnizarea brevetului pentru a finanța ansamblul sistemului. Iar limitând compensările financiare, întreprinderile mici și mijlocii, universitățile, centrele de cercetare și inventatorii independenți vor avea posibilitatea nu doar de a da un semnal politic uh, în favoarea acestui public, dar și de reducere semnificativă a costurilor suplimentare care sunt suportate de sistem. Și în felul acesta vom putea susține ansamblul dispozitivului pentru întreprinderile europene. Cred că o asemenea măsură se va înscrie uh, totalmente uh, cadrului legislativ din Small Business Act care a fost adoptat și uh, de asemenea deciziilor care s-au luat în legătură cu Small Business Act în primăvara acestui an. Propunerile făcute de raportorul dumneavoastră, domnul Baltasar, în raportul său, în legătură cu articolul 5, care reglementează regimul lingvistic al uh, brevetului protejat unic, uh, corespunde acestei cerințe. Și un ultim element care nu se referă strict la competența Oficiului European pentru Brevete, dar care uh, înseamnă și o importanță fundamentală pentru echilibrul sistemului european în ansamblu. Este vorba despre viitoarea Curte Europeană pentru Brevete. Contrar unei sugestii făcute, decizia de uh, emitere a brevetelor de către Oficiul European pentru Brevete și chiar uh, care sunt confirmate uh, prin uh, recursuri ale uh, Camerei uh, Curții de Justiție, adesea sunt uh, totuși contestate pe plan național și se uh, formulează de multe ori întrebări prejudiciale din partea statelor naționale. Dar uh, eu cred că uh, Oficiul European de Brevete este un organism juridic independent al Uniunii Europene. Realitatea mecanismului, faptul că 27 de state membre uh, ale Uniunii Europene apelează uh, Uh, la acest uh, oficiu uh, definește într-un fel totuși un cadru juridic european. Deci vreau să vă dau un exemplu, un caz legat de Monsanto care a fost prezentat în fața unei instanțe din țările de jos deci un brevet uh, european a devenit și brevet uh, neerlandez și ca atare era susceptibil de a fi contestat în fața unei instanțe uh, din țările de jos. Dar s-a adresat o întrebare prejudicială Curții Europene de Justiție și se așteaptă acum decizia Curții în săptămânile următoare. Deci este vorba de a Uh, putea, prin brevetul unic, să se opereze și la un sistem juridic unificat, conform dreptului, achiului comunitar. Cred că proiectul Curții Europene de Brevete, care este în discuție în Parlamentul European, reprezintă, la modul general, un bun echilibru între mai multe principii principiul accesului la justiție și principiul uh, necesității proximității care este importantă pentru întreprinderile mici și mijlocii, centrele de cercetare și universități. Dar pe de altă parte, principiul înaltei tehnicități a contenciosului legat de brevete, care este foarte specific, necesită și un sistem juridicțional particularizat prin judecători care să fie specializați. Sigur că putem discuta la nesfârșit între experți în ce privește posibilitățile de îmbunătățire a sistemului și uh, în legătură cu dispozițiile care ar trebui să fie luate sau măsurile care ar trebui să fie luate. Dar eu cred că la momentul potrivit va trebui totuși să luăm o decizie. Pentru că discutăm despre acest proiect de mulți ani și cred că în clipa de față uh, echilibrul la care am ajuns este satisfăcător din punct de vedere global și va trebui să ajungem la o decizie pentru că va trebui să punem în practică o protecție unitară a brevetului european. În concluzie, doamnelor și domnilor deputați, voi încheia intervenția mea insistând asupra faptului că proiectul de brevet pentru protecție unitară reprezintă un pas real înainte spre un sistem european de brevete care uh, să-și demonstreze eficacitatea. În clipa de față, însă, el suferă de o dublă lacună. Pe de altă parte, costuri excesive, complexitate excesivă, uh, Uh, care uh, creează dificultăți pentru cei care sunt primii beneficiari, adică întreprinderile mici și mijlocii și centrele de cercetare și, în al doilea rând, uh, suferă în urma unei fragmentări juridice care distruge în mare parte efectele pozitive pe care un sistem centralizat de brevete le poate oferi. Deci este urgent să luăm decizii în acest sens. Europa nu este izolată în lume și în timp ce Europa discută și încearcă să găsească cele mai bune sisteme politice, uh, celelalte mari ansambluri economice progresează. Recent, Statele Unite luna trecută au adoptat o reformă privind prevederile legate, privind uh, uh, brevetele și ceea ce înseamnă o mare pas înainte și o reformă în ultimii 50 de ani ei s-au apropiat de concepția europeană în materie de brevete. Au adoptat sistemul de first to file în raport cu first to invent. Deci America se mișcă, dar nu este singura țară care se mișcă. Dacă ne gândim și la China, un alt actor global în lumea de astăzi și China Uh, încearcă să pună pe picioare un sistem de brevete care uh, recurge la cele mai înalte standarde internaționale și devine un actor major în sistemul de brevetare. Aș putea să multiplic exemplele de acest gen cu Brazilia, cu alte entități. În această lume care se mișcă, Europa nu trebuie să rămână imobilă. Cred că este responsabilitatea noastră colectivă de a lua deciziile care se impun și dacă ele vor fi luate mâine, pentru că deja un mare volum de muncă tehnică a fost rezolvată, vom putea veni în întâmpinarea întreprinderilor noastre pentru a le oferi cadru juridic și reglementar care să le permită să dispună de un instrument eficace și performant în competiția mondială. Oficiul European pentru Brevete prin competențele sale, care sunt competențe tehnice de oficiu care emite brevetele, este gata, doamnelor și domnilor deputați, să uh, vă furnizeze toată expertiza tehnică uh, de care am avea nevoie. Vă mulțumesc pentru atenție și bineînțeles că sunt dispus să răspund la întrebări dacă doriți să-mi adresați întrebări. Mulțumesc, domnule președinte Battistelli. A fost ca de obicei o expunere foarte precisă și foarte utilă pentru noi. Am acum cinci înscrieri la cuvânt și ulterior, bineînțeles, se mai pot adresa întrebări în dezbaterea generală. Uh, în cazul domnului Batistelli, însă dezbaterea va avea loc acum pentru că dânsul trebuie să plece mai devreme. Vă rog. Köszönöm szépen, elnök úr, és uh, nagyon szépen köszönöm uh, az Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și președintelui Oficiul European pentru Brevete pentru această informare foarte bogată. Ați menționat și evidențiat o serie de aspecte pentru care vă mulțumesc, pentru că sunt raportor pentru aviz în Comisia ITRE pe raportul domnului Rapcai și acolo analizăm mai degrabă aspectele de eficiență pentru că ne aflăm în momentul de față într-o situație imposibilă pe care care vrem să-i punem capăt. Orice ar fi mai bun decât uh, momentul de față. Și de aceea trebuie să impunem acest uh, brevet unitar european, iar în acest scop trebuie să procedăm în mod cât mai simplu și cât mai rapid pentru a spori competitivitatea și inovația, însă mi s-a spus să, să nu fac o alocuțiune, ci să vă adresez o întrebare. Vreau doar să vă spun că a existat o scădere în numărul de brevete acordate și trebuie făcut ceva în această privință. Trebuie să-i dau dreptate antevorbitorului. când spune că statele folosesc fondurile disponibile pentru brevete și de aceea voi înainta o propunere în susținerea acestei distribui- distribuiri și aș dori să aflu mai exact în ce constă această distribuție uh, corectă a fondurilor care să fie acceptabilă atât pentru oficiul de brevete cât și pentru statele membre, care ar fi modul cel mai eficient de a proceda. Mulțumesc, uh, domnul Masic. Muchas gracias también por el informe que hemos escuchado, aunque yo... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru prezentare și pentru contribuția dumneavoastră de expert, care ne permite tuturor, cred, să depășim uh, faptul că nu suntem cu toți experți în uh, legislație procedurală europeană. Din din punct de vedere juridic și procedural, multe dintre aspectele menționate de dumneavoastră sunt relevante. O întrebare așadar din partea mea. Spuneați că avem nevoie acum de un pas major în susținerea IMM-urilor și de a reduce în mod semnificativ costurile pentru inovație. ceea ce împărtășesc. Întrebarea mea este următoarea. Nu credeți, oare, că dat fiind faptul că mulți cetățeni din Europa și multe țări au senzația că au fost lăsate undeva pe margine în acest aranjament. Asta pentru a evita cheltuieli suplimentare pentru traduceri ar fi uh, preferabil pentru dumneavoastră ca experți în brevete, în, în probleme procedurale, nu ar fi oare mai bine să se adopte doar engleza în Uniunea Europeană? Eu n-aș avea niciun uh, fel de problemă. Mulțumesc, doamna Wikström, vă rog. Tack så mycket, herr ordförande. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sunt într-adevăr întrebări foarte importante pe care le tratăm acum și foarte cuprinzătoare. Mulțumesc și eu pentru informațiile care le-am primit. M-aș concentra cu întrebările mele asupra unui număr de două domenii care mi se par mie foarte importante și care dau multe bătăi de cap multora. Sigur că problemele apar întotdeauna atunci când se analizează detaliile. Eu m-aș referi în discuția noastră la articolele 6 până la 9. Și aici aș dori să întreb. E vorba, să face o corectură de articolul 69. se poate face contestație în fața Curții Europene de Justiție, pentru că așa lasă de înțeles acest articol. Și în acest sens aș întreba reprezentantul Oficiului European de Brevete dacă asta este posibilitatea creată. Cum ați considera uh, eliminarea acestei posibilități? Și a doua întrebare vis-a-vis -vis de taxe. Taxele pentru mă rog, cheltuielile de judecată. Care ar fi valoarea acestora? Va exista o anumită progresivitate? Va exista un fel de <clears throat> cod uh, a acestor pentru aceste cheltuieli de judecată vor fi direct proporționale cu valoarea litigiului și nu se poate merge în instanță dacă nu s-au plătit cheltuielile de judecată, taxele aferente. Ce înseamnă acest lucru pentru cei care nu își permit, poate, aceste taxe? Este una din problemele cu care am fost adesea confruntată uh, la mine în țară. Este un uh, răspuns uh, pe care l aștept cu interes, consider însă că ne aflăm pe calea cea bună pe ansamblu. Mulțumesc, doamna Lichtenberg. Mulțumesc. Colega a anticipat oarecum întrebarea mea, pentru că există o neclaritate datorată faptului că noi discutăm despre un brevet european respectiv un brevet UE, dar până la urmă facem un fel de delegare către un organism care nu este o instituție europeană și, bineînțeles, în chestiunea jurisdicției, uh, aplicarea va deveni una dificilă. Și susțin întrebarea antevorbitoarei în ceea ce privește costurile, în special pentru IMM-uri, pentru că dacă ne dorim un astfel de sistem, ne propunem să protejăm în primul rând pe cei mici față de cei mari, pentru că în anii precedenți am asistat la niște evoluții neplăcute. Cum arată evaluările vis-a-vis -vis de costurile preconizate pentru un eventual litigiu? Care va fi evoluția lor vis-a-vis -vis de situația actuală și care va fi situația în ceea ce privește accesibilitatea la aceste instanțe. Mulțumesc, spune președintele. Nu știu în ce măsură întrebările au fost adresate uh, persoanei corecte. Doamna Lichtenberger, vom mai reveni și la această temă în mod special, însă am dorit să știu și opinia uh, președintelui Oficiului European de Brevete, pentru că există desigur și în acest sens uh, opinii diferite. Vă vom da acum posibilitatea să ne și răspundă. Domnule președinte, vă rog. Îmi cer uh, scuze, mai avem o intervenție. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să întreb care este relația între Oficiul European pentru Brevete și legislația europeană. Căci, într-un fel, prin crearea brevetului european, înlocuim brevetul unitar în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, dar și în cadrul legislației europene. Adică va deveni un titlu al Uniunii Europene. Și nu va fi supus doar uh, regulamentel, regulamentelor despre care vorbim acum, ci și ansamblului legislației europene, îndeosebi uh, deciziilor pe care le-am putea lua cu privire la chestiuni de ordin etic, de apărare a drepturilor fundamentale și toate chestiunile care țin de brevete. Am dezbătut adesea această problemă în Parlament, îndeosebi programele um, există o limită pentru ceea ce poate fi brevetat. Legislația europeană va fi respectată într-un spațiu extins care înglobează și alte state din afara Uniunii Europene. Danke. Jetzt Präsident Battistelli, bitte. Mulțumesc. Acum, domnule președinte Battistelli, vă rog. Bien, je vous remercie. Vous m'avez posé des questions. Vă mulțumesc că mi-ați pus întrebări grele, dar care țin de dezbatere. Voi încerca să răspund. În primul rând, voi începe cu ultima întrebare cred că trebuie să privim în, să ne dăm puțin înapoi și să vedem evoluția. Țările europene au decis în anii 70 Vă amintesc de imposibilitatea uh, un, unui acord în acea vreme în ceea ce privește uh, brevetele. Cu... În ceea ce privește uh, aducerea brevetelor în fața unei instanțe internaționale care să fixeze reguli, principii, uh, plecând de la care să fie eliberate brevetele. Majoritatea statelor membre sunt și membre ale Uniunii Europene. Instituțiile Uniunii Europene dau legi în anumite domenii, dar nu membrii Uniunii Europene trebuie să respecte aceste, această legislație. legislația e respectată la nivelul Oficiului European pentru brevete. Un exemplu care dă naștere la controverse. Biotehnologia. Uniunea Europeană a adoptat o directivă privind biotehnologiile. Oficiul European pentru brevete a fost printre primele care a aplicat în regulile pe care le aplică zi de zi dispozițiile directivei cu privire la biotehnologii înainte ca uh, mare parte din statele membre să transpună directiva în legislație. De fiecare dată când uh, decideți fixarea unor reguli într-un anume domeniu, statele membre, care sunt și state membre ale Oficiului pentru Brevete, au obligația să respecte deciziile luate la nivelul Uniunii Europene, iar noi le integrăm în uh, le aplicăm în Oficiul European pentru Brevete. Sunt toate regulile ce țin de moralitate de, sunt respectate de Oficiul European pentru Brevete. Unii pot regreta că Oficiul European pentru Bretanie nu este o instituție comunitară, este o realitate, este un fapt. Nu cred că ar fi oportun pentru Europa să pună acest lucru, să conteste acest lucru. Dați-mi voie să vă spun că trebuie să trecem de discuțiile teoretice. Există realități europene interguvernamentale care sunt reușite europene. Iar Oficiul European pentru Brevete este un instrument care îi permite economiei europene să aibă unul din cele mai bune brevete din lume și este un vector de influență europeană în întreaga lume în materie de brevete. Vă asigur, convenția noastră este clară programele care, posibilitatea de a breveta programele este respectată. Legat de Curtea de Justiție Europeană, nu există competențe juridice. În sistemul actual eliberăm un brevet, brevetul devine național, iar responsabilitatea aplicării brevetului este una națională regulile se aplică tuturor statele, statelor membre uh, în relația drept, comunitar drept național. Problema este că totul rămâne la nivel național și ambiția proiectului Tribunalului European ar fi că rămâne la nivel european. Jurisdicția europeană, rezultatul transferării competențelor naționale va ține în mod global de sistemul juridic comunitar și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Mi-ați pus întrebări cu privire la finanțarea acestor cursuri, cheltuielile cu aceste cursuri sunt întrebări uh, esențiale, dar din nefericire nu țin de competențele uh, Oficiul European pentru Brevete e o, decizie pe care o iau instituțiile europene. Mai, va, fi, va exista oare o finanțare a instituțiilor publică, națională, comunitară? Sunt întrebări uh, la care nu, Oficiul European pentru Brevete nu poate răspunde. Cred că trebuie o finanțare care să fie facilă și simplă. M-ați întrebat și în legătură cu prioritatea acordată IMM-urilor și regimului lingvistic. Vă pot spune o realitate de 30 de ani. Funcționăm în regim uh, trilingv și situația este bună, eficace, nu există probleme pentru utilizatorii noștri, pentru întreprinderile europene de, din orice stat ar fi ele. Numeroasele anchete și studii stau mărturie. Eu consider că pot fi făcute gesturi în favoarea IMM-urilor. V-am propus o soluție, compensația financiară. Sistemul uh, avut în vedere ca o o companie care lucrează în engleză nu trebuie să primească compensație pentru brevet, pentru traducere. Finanțarea trebuie limitată, rezervată IMM-urilor. Iată un gest concret, simplu și care scade costul global și va aduce avantaje întreprinderilor și va fixa tarifele la un nivel scăzut. M-ați întrebat, în fine, despre repartizarea fondurilor și costurilor în ceea ce privește repartizarea fondurilor din uh, taxele de întreținere anuală a brevetelor, există un consens 50% pentru oficiul uh, european pentru brevete și 50% pentru statele membre banii care le revin statelor membre ar trebui folosiți pentru inovare și nu pentru a alimenta bugetul general al statului. Să fie folosit pentru aplicarea unor acțiuni care să contribuie la dezvoltarea uh, inovării în Europa. Nu este o taxă sau un impozit, este o redevență pentru serviciile acordate și este sănătos din punct de vedere economic, pe părerea mea, să, fina să finanțeze acțiuni în favoarea inovării. În ceea ce privește Oficiul European pentru Brevete, poziția noastră este simplă. Sarcinile suplimentare pe care le uh, acordăm trebuie autofinanțate. Avem principiul echilibrului bugetar uh, cred că este posibil. În ceea ce privește repartiția între statele membre, nu este o competență a Oficiului European pentru Brevete, este o competență a Uniunii Europene și a statelor membre între ele. Doamnele președinte, doamnelor și domnilor, iată uh, răspunsurile pe care le-am adus în completare. Mulțumesc foarte mult, domnului președinte Battistelli. Trecem la punctul următor raportor, domnul Steven Jones, după aceea, domnul eh, McKenzie ne va vorbi, care este specializat de asemenea pe eh, domeniul eh, brevetelor. Vă rog, aveți cuvântul. Mr. Chairman. Domnule președinte, membrii ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, Mulțumesc că m-ați invitat în mijlocul dumneavoastră astăzi. Vreau să vă spun că doresc să împărtășesc punctul personal de vedere în legătură cu subiectul analizat. Deci ceea ce vă voi spune nu este neapărat viziunea firmei mele sau a clienților ei sau vreunei organizații din care fac parte. Dar am citit multe documente care v-au parvenit din partea unor organizații și cred că punctul meu de vedere este unul echilibrat și poate că mulți mă vor susține. Vreau să vă spun că eu am început practicând în ce privește protejarea dreptului de proprietate intelectuală în 1978. Este anul în care Convenția Europeană pentru, drepturile de, pentru brevete a intrat în vigoare. Deci, întreaga mea carieră a fost marcată de discuții privind un sistem de brevet unitar pentru Europa. Este vorba de o activitate de 33 de ani și mă bucur că în sfârșit lucrurile prind contur în acest domeniu. În ce privește implementarea unui sistem unitar în Europa, eu cred că ar fi uh, de un enorm avantaj pentru industria europeană Ține seama de evoluțiile din ultimii ani uh, care ne-au dus la uh, punctul în care ne aflăm astăzi, cred că uh, există oameni pe care trebuie să-i felicităm. Chiar dacă există încă lucruri de rezolvat, astfel încât sistemul, în momentul în care va fi adoptat, să ducă la rezultatele scontate. Pentru că ne dorim, de fapt, ca beneficiile să fie maxime. Am fost rugat să vorbesc despre provocările în ce privește brevetul unitar. Este evident că sistemul unitar ar avea beneficii față de status quo-ul actual în care lucrurile nu sunt unitare. Este e, eh, pentru că în clipa de față deja brevetele în Europa e, eh, creează eh, mari provocări pentru utilizatori, inclusiv pentru IMM-uri. Este foarte important să facem progrese în crearea unui sistem unitar, dar există uh, o uh, mare complexitate de probleme care trebuie să fie rezolvate astfel încât un asemenea sistem să poată să funcționeze în practică, pentru că există pericolul ca uh, și să ajungem la un moment dat la un sistem care să fie mai puțin eficient decât cel care funcționează în clipa de față sau care să nu se bucure de încrederea utilizatorilor. Convenția Europeană pentru Brevete, ă, așa cum este concepută acum, cuprinde și ă, state din afara Uniunii Europene. Provocarea este să creăm un sistem unitar cu care să poată fi de acord toate statele membre din Uniunea Europeană și să ă, fie la un moment dat estompate diferențele care există în clipa de față în ce privește Convenția Europeană pentru Brevete. Ehm, pentru că în clipa de față două state membre ale Uniunii Europene de altfel nici nu sunt cuprinse în sistemul actual. Deci eh, tot ce înseamnă protecția brevetelor trebuie să fie uniformizată, unificată. Este Um, din acest punct de vedere de rezolvat o mare provocare. Proprietatea intelectuală trebuie să fie protejată, în același timp însă brevetele pot să creeze și uh, o situație de monopol. Um, oricum, brevetele uh, pot să fie uh, emise acolo unde scopul de monopol nu este justificat. Propunerea pentru uh, un sistem unitar de emitere a brevetelor nu va elimina uh, anumite dificultăți legate de calitatea brevetelor, de munca de examinare a solicitărilor de brevetare. Aceste probleme există pretutindeni în lume și nu sunt doar specifice Europei. Orice sistem de implementare a brevetelor trebuie să se bazeze pe calitatea muncii de examinare. Există preocupări acolo unde punerea în aplicare uh, uh, nu depinde de necesitatea de a uh, aplica un brevet chiar dacă uh, nu sunt îndeplinite toate criteriile de calitate. Un sistem unitar. Trebuie să rezolve problemele validității, astfel încât să nu apară distorsiuni în exercitarea drepturilor între deținătorii de brevete și uh, părți terțe. Este o chestiune pentru um, uh, juriștii britanici, cum sunt eu, în legătură cu patentele utilizate în alte țări. Deci uh, trebuie să uh, analizăm calitatea sistemului unitar în înainte de momentul implementării. Și orice examinare prioritară care să uh, Eh, preceadă emiterea eh, brevetului este esențială. Trebuie de asemenea eh, să nu fie emise brevete care să fie invalidate prin noul brevet. Efortul internațional ca, de pildă, autostrada de verificare legală a brevetelor poate să aibă efecte asupra calității brevetelor. În Statele Unite există uh, sistemul uh, numit Patent Trolls. Uh, există posibilitatea de a achiziționa patente pe forumuri uh, prin internet. Și uh, trebuie să uh, existe o independență în ce privește invocarea unei instanțe legate de uh, brevete. În ce privește compunerea uh, curții, de asemenea, trebuie să existe un sistem unitar, pentru că ar fi de nedorit să creăm un uh, sistem în care conceptul de forum shopping să nu se bazeze pe cele mai bune practice. practici. Noi, de fapt, ne dorim ca orice element nefericit să fie eliminat în formula uh, pe care o configurăm și să ținem seama din acest punct de vedere și de caracteristicile naționale Uh, din țara în care instanța invocată activează. De asemenea, trebuie să ne gândim la costuri dacă uh, ne referim și la întreaga arie europeană care poate fi invocată. Va fi o provocare să creăm garanții că un asemenea sistem va evita costuri crescute și incertitudini legale în legătură cu deținătorii de brevete și de posibilele uh, acuze de încălcare a achiului comunitar. Sigur că dorim să venim în întâmpinarea IMM-urilor. De asemenea, va fi important să creăm garanții că și curțile instituțiile vor acționa eficient și uh, asta la uh, toate nivelurile. Pentru că uh, brevetele sunt menite să stimuleze inovația. Propunerile actuale trebuie să facă din mecanismele de implementare o obligativitate, iar Uh, instanțele să poată fi uh, invocate uh, indiferent de costuri. Iar în ce privește Oficiul European de Brevete, mulți utilizatori nu au avut încredere în sistemul european și au invocat și sistemele naționale, fie în paralel cu sistemul european, fie doar uh, cel național. Deci, uh, în ce privește protecția națională, ea va putea să fie folosită în continuare, dar în același timp trebuie să fie consolidată încrederea în Oficiul European pentru Brevete. Provocarea este să fie stimulați utilizatorii să se acomodeze cu noul sistem într-o perioadă de tranziție și în același timp sistemul să suporte uh, îmbunătățiri conform cerințelor utilizatorilor. Iar în ce privește exclusivitatea sistemului unitar, Marea Britanie a făcut progrese admirabile pentru a crea un forum eficient pentru toate litigiile um, în care sunt implicate IMM-urile și um, în felul acesta s-a putut um, spori eficacitatea rezolvărilor juridice. Oricum, pretutindeni în Uniunea Europeană, regimul lingvistic devine o uh, problemă, sunt conștient de acest lucru, mai ales în această sală, unde sunt înconjurat de 16 grupuri de interpreți care încearcă să facă tot ce le stă în puteri pentru a transmite exact ceea ce vă spun eu în clipa de față. Este oricum o provocare pentru un sistem unitar și ne-am străduit să acționăm în acest sens în ultimii ani. Uh, regimul lingvistic este foarte important pentru că dreptul pe care îl creează un brevet este strict legat de limba în care brevetul este emis și uh, ca atare va fi nevoie de o analiză lingvistică a um, acurateții traducerii uh, brevetului. Deci, va trebui să existe o uniformitate perfectă între uh, brevetele uh, care sunt în uh, diferite limbi emise. Deci, traducerea acestor Uh, brevete va fi o activitate foarte complexă. Sigur că ar fi mult mai simplu ca brevetele să fie uh, redactate într-o singură limbă. În clipa de față, Oficiul European pentru Brevete lucrează în trei limbi, dar Spania, Italia nu doresc să participe la acest sistem Uh, unitar, tocmai pentru că nu există și prevederea ca aceste brevete să fie și în spaniolă și în italiană. Există, bineînțeles, propunerea ca brevetele să, europene să nu existe decât în limba engleză. Ca formulă de compromis, mi se pare că sistemul celor trei limbi care funcționează acum la Oficiul pentru Patente ar fi soluția logică cea mai fericită. O altă provocare ar fi să ne gândim la numărul uriaș de spețe legat de implementarea brevetelor în statele membre ale Uniunii Europene. Și din acest punct de vedere ar trebui să creăm un sistem unitar, pentru că în clipa de față Convenția pentru brevete europene oferă un cadru legislativ, dar um, Oficiul European pentru Brevete nu se ocupă de niciun fel de caz de infringement, de încălcare a acquis comunitar. Deci ar trebui ca să existe deliberări la nivelul Curții Europene de Justiție în baza um, uh, legislației um, și în ce privește brevetele ar trebui să existe o specializare a judecătorilor. Lucrurile sunt complexe și de aceea de multe ori soluțiile pronunțate vin cu întârziere. Ceea ce a spus domnul Baticelli legat de Curtea Europeană de Justiție privind interpretarea directivei tehnologice este într-adevăr interesant. În clipa de față, problemele uh, fundamentale legate de, de brevetare nu au făcut obiectul unor analize ale Curții Europene de Justiție. Aș, aș spune în final că există o susținere pe plan european pentru o procedură unitară privind emiterea de brevete și implementarea lor și uh, cred că uh, trebuie să existe și un forum eficient pentru a rezolva orice fel de dispute legate de brevete. Oricum, în ciuda progreselor care au fost făcute într-o perioadă destul de scurtă de activitate intensă, uh, Trebuie să continuăm să depunem eforturi pentru a finaliza aceste obiective, pentru că ă, ar trebui să facem cât mai rapid pași și necesare în acest sens. După cum astăzi s-a spus deja, așteptăm de prea multă vreme să ajungem acolo unde ne aflăm acum și dacă îmi v să-l parafrazez pe poetul american Longfellow, ă, este ă, mai bine să acționăm acum acum uh, pentru a face ceea ce trebuie decât să pierdem timpul în viitor pentru a explica de ce am procedat greșit. Mulțumesc foarte mult, întrebări și răspunsuri mai târziu, nu vă uh, întrerupem acum, pentru că uh, deja am depășit cu o jumătate de oră timpul prevăzut. Deci am să-i rog pe toți oaspeții să-și prezinte expunerile, așa că îl salut pe domnul dr. Thomas Kuhn. Câțiva dintre noi au avut deja plăcerea să Uh, asculte uh, prezentările dumneavoastră la Düsseldorf, deci știm cum funcționează lucrurile, tocmai de aceea uh, eu mă bucur că astăzi ați venit în mijlocul membrilor Comisiei Juridice. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea mea este pregătită pentru a fi afișată.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 se mai încearcă. <laughs> Ja. Ah, nee. Ei bine, secretariatul încearcă să rezolve problema. Uh, va dura probabil încă două minute, de aceea vă propun să dau cuvântul mai întâi domnului Veron, pe care îl vom asculta înaintea domnului Kühn și să lăsăm uh, probleme tehnice să se rezolve între timp. Vă mulțumesc, domnule președinte dar în calitate de, în calitate de avocat trebuie să fim gata să răspundem în orice moment. Aș dori să vorbesc în calitate de practician ca avocat specialist în contenciosul brevetelor de mulți ani și cred că în această calitate m-ați și invitat. M-am gândit și la chestiunea jurisdicției internaționale a brevetelor, pentru că de mulți ani avem un uh, sistem juridic internațional pentru brevete pe care l-am studiat și l-am aplicat. Convenția de la Bruxelles a devenit regulament și ne permite, într-o anumită măsură, să tratăm problema brevetelor în Europa. Cu mai mulți prieteni uh, avocați uh, specializați în contenciosul brevetelor, am uh, creat o asociație numită European Patent Lawyers Association. Domnule președinte, v-ați dat binecuvântarea pentru această asociație, pentru că ați asistat la prima noastră reuniune în 2001 aici la Bruxelles. Am încercat uh, să ne unificăm practicile și am uh, reunit uh, judecătorii specializați în brevete din diverse țări la Veneția. De mai mulți ani ținem uh, în fiecare an un forum care reunește toți judecătorii specializați în brevete din Europa și care își compară practicile cu suportul moral și financiar al Oficiului European pentru Brevete. În fine, am consiliat Comisia Europeană în elaborarea proiectelor uh, acesteia și în acest moment uh, doamna Frölinger a contribuit foarte mult pentru aplicarea proiectelor. Aș dori să-i mulțumesc pentru spiritul deschis, entuziasmul și tenacitatea care au fost determinante, iar uh, ea ne-a ascultat întotdeauna. Totuși, avem două mari probleme, aceea limbilor, care nu este subiectul meu astăzi, și aceea sistemului uh, jurisdicțional. Inconvenientul acestuia din urmă este cunoscut la ora actuală. Dacă dețineți un brevet european care acoperă diverse țări din Europa și sunteți victima unei contrafaceri, trebuie să începeți mai multe proceduri în mai multe țări. Spun puteți pentru că nu este întotdeauna obligatoriu. Dacă infractorul trăiește într-unul din statele Uniunii Europene, dacă este german sau neerlandez, trebuie, puteți să-l urmăriți în țara sa și să obțineți o decizie care va opri sursa contrafacerii care o oprește din, uh, de la rădăcină. Este posibil ca la un singur tribunal să opriți uh, contrafacerea în întreaga Europa, dar în alte cazuri, când e vorba de o contrafacere din, provenind din China, ar putea fi necesar să deschideți mai multe acțiuni. Dar numărul uh, mare al uh, acțiunilor pentru un singur brevet este o situație rară. Din cinci brevete care apar în tribunalele din Europa, doar uh, în circa zece apar la două tribunale și din acestea doar două în trei tribunale fenomenul uh, are o importanță economică relativ limitată. A doua problemă este lipsa armonizării jurisprudenței și chiar a legilor între diversele state europene. Tribunalele germane au propria jurisprudență, cele din uh, țările de jos au propria jurisprudență și ele aplică diferit aceleași dispoziții ale Convenției privind brevetele europene. Se poate întâmpla ca pentru același brevet să fie luată o decizie diferită în funcție de țară. Anul trecut a existat cazul uh, unui brevet pentru lentile de contact care a, a fost, procesul a fost declarat nul într-un tribunal englez. Tribunalul a crezut, a considerat că invenția nu era suficient deschisă uh, Cazul a fost, destina, a fost uh, declarat nul uh, în Germania și considerat valabil de tribunalul francez, care a considerat că invenția era bine descrisă și uh, inovatoare și că se produsese o contrafacere. Trebuie să știți că întreprinderile au obiceiul uh, de a trece prin astfel de situații și se spune adesea să nu își um, pună toate ouăle în același coș când un, um, există un produs vital pentru întreprindere, aceasta îl protejează prin brevete naționale și nu prin brevet uh, european pentru a evita riscul anulării acestuia în întreaga Europa. Pentru a rezolva această problemă, vrem să aplicăm un sistem jurisdicțional. Nu trebuie pierdut uh, din vedere că este o provocare foarte mare. Construim acum un sistem fără echivalent, ar fi prima oară în Uniunea Europeană, când o jurisdicție va rezolva litigii între persoane fizice. Nu există niciun domeniu la ora actuală. Curtea de Justiție um, are de-a face cu litigii, dar nu cu titlul principal. Este o provocare juridică imensă ca pentru prima oară o jurisdicție europeană să aibă competența de a uh, lua decizii în uh, cazul particularilor și e vorba de decizii foarte complicate din punct de vedere juridic. Toată lumea știe că dreptul de brevet nu este uh, dreptul brevetelor nu este cel mai simplu. Trebuie să aplicăm un sistem juridic unificat în prezent uh, regulile de valabilitate ale brevetelor sunt aplicate la nivel european, dar uh, regulile privitor la contrafacere nu sunt armonizate și există diferențe între sistemele din aceste țări. Acestea sunt provocări imense și uh, practicienii din uh, domeniul brevetelor sunt mândri că sunt primii care încearcă să facă acest lucru. Așa cum uh, bolnavul stă întins pe masa de operație și chirurgul îi spune vom încerca o nouă operație pe dumneata și suntem siguri că va merge. Am putea să spunem mai bine încercăm uh, operația veche pentru că suntem siguri că va avea efect. Suntem uh, mândri că suntem cobai acestui sistem, dar uh, în același timp avem trei motive de uh, probleme. Dacă îmi permiteți, voi păstra metafora chirurgicală. Judecătorii sunt chirurgii brevetelor, iar uh, regula pe care o învață specialiștii din chirurgie este că o operație are mai multe șanse de succes dacă chirurgul are mai multe operații la activ. Credem ca practicieni că un judecător care a avut de-a face cu mai multe brevete are o experiență mai mare decât uh, unul care abia începe în uh, domeniu. Dacă sunteți operat într-o zi de un chirurg, veți prefera cu siguranță unul care se află la o a mea operație decât unul care spune îmi voi face mâna pe dumneavoastră. Deci, noi dorim să avem judecători experimentați, iar una din uh, problemele uh, de care ne temem este că sistemul care în clipa de față se află în discuție uh, nu permite garanții care să se bazeze pe experiența judecătorilor. Uh, deci, uh, în clipa de față, fiecare țară care participă la acest sistem ar putea să uh, se adreseze unei divizii locale judecătorești, dar nici una din țări nu are experiență în acest domeniu. Deci, pentru judecători eh, care eh, vor eh, putea fi abordați în cadrul jurisdicției, cred că vor fi probleme legate de lipsa de experiență. Marile întreprinderi Probabil că vor analiza această chestiune foarte amănunțit, pentru că pentru ele experiența chirurgului, ca să spun așa, va fi foarte importantă. Iar dacă sistemul uh, nu le uh, conferă garanția că acești chirurgi sunt experimentați, probabil că nu vor avea încredere și probabil că vor continua să uh, solicite emiterea de brevete naționale și să se adreseze instanțelor naționale. Următoarea îngrijorare pe care o avem este legată de faptul că nu știm dacă jurisdicția europeană pe care dorim să o construim este o competență exclusivă pentru uh, toate uh, litigiile legate de brevete. Să nu uităm că aproximativ 80% dintre aceste litigii uh, se desfășoară între cetățenii din interiorul unui stat membru, deci nu este neapărută nevoie să uh, mobilizăm întregul aparat pe care dorim să-l construim pentru a rezolva aceste dispute. Deci probabil că într-o perioadă de tranziție cel puțin ar trebui să putem testa noul sistem, să existe și o competență concurentă și uh, ultima neliniște a noastră este aceea de a avea un sistem în care să fie posibil și apelul, recursul să existe trei niveluri de jurisdicție, nivelul local, nivelul central și după aceea un etaj superior, o curte de casație la nivelul Curții Europene de Justiție. Credem că suntem într-un domeniu tehnic și uh, ordinea publică europeană până la urmă este pusă în cauză și ca atare nu este de dorit ca judecători care să fie nespecializați să se pronunțe în ultimă instanță în legătură cu o asemenea uh, speță. Este nevoie de o justiție, un sistem juridic care să fie previzibil. De două ori mi s-a întâmplat în cariera mea să trebuiască să dau sfaturi unui industrial care mi-a spus că trebuie să investesc milioane de euro într-un proiect pentru o nouă uzină, pot să fac acest lucru? Uh, uh, sau uh, concurenții mei eventual vor invoca drepturi care decurg din brevetul lor. Deci eu aș vrea să putem da un răspuns previzibil. Iar uh, clientul îmi spunea, dacă nu puteți da un răspuns previzibil, o să investesc banii în alt domeniu, o să aleg altă temă. Deci noi trebuie să facem toate eforturile posibile pentru ca noul nostru sistem să fie previzibil și în același timp să fie just. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Veron, pentru aceste uh, informații și pentru faptul că ați fost uh, și ați uh, intervenit în, uh, pentru a rezolva mica noastră problemă tehnică. Uh, care funcționează între timp și de aceea îi dau uh, domnul profesor Kühnen cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Dacă ne punem întrebarea cum anume ar trebui să fie organizate instanțele uh, pe brevete, cred că se impune să ne gândim mai întâi ce ar trebui să îndeplinească ca funcțiuni astfel de instanțe. În intențiile de reformă se uh, întrevede instaurarea unui uh, sistem de brevete european cu o jurisdicție corespunzătoare. Și s-ar putea crea impresia că punctul central este doar crearea brevetului european, iar jurisdicția este doar un aspect secundar. În opinia mea, uh, acest lucru nu stă așa, pentru că indiferent de cât de eficient se poate obține un brevet din punct de vedere al costurilor, cu modificările care se preconizează, acest lucru nu valorează nimic dacă nu se poate pune în aplicare la fel de eficient. Și în opinia mea există trei uh, cerințe principale vis-a-vis -vis de o astfel de instanță. În primul rând, trebuie să aibă competență profesională ridicată, pentru că, pe de o parte, deținătorul brevetului care a investit în cercetare pentru acel brevet, este important ca acesta să-și poată pune în aplicare drepturile exclusive care îi revin prin brevet. Însă, pe de altă parte, și acuzatul trebuie să poată fi protejat de uh, decizii greșite. În al doilea rând, uh, este vorba și de celeritatea procedurilor, asta uh, în special vis-a-vis -vis de prima instanță. Aici este valabil ceea ce se spune deseori pentru ambele părți uh, trebuie să existe certitudine juridică și asta cât mai rapid pentru a ști dacă respectivul produs poate fi pus pe piață sau nu. Și în nu în ultimul rând, gestionarea numărului de cazuri. Pe de o parte, astăzi, altfel decât acum 50 de ani, asistăm la niște cazuri foarte complicate cu uh, pledoarii foarte lungi și discutăm de cel puțin 1500 de cazuri de încălcare pe an. Toate acestea vor trebui soluționate de noua instanță și asta nu doar în 10 sau 15 ani, ci de la bun început, pentru că sectorul industrial nu poate aștepta ca acest sistem să fie pus pe roate. Întrebarea se pune cum anume putem reuși în acest demers. Bineînțeles că trebuie să putem apela la instanțe existente. Ideea că s-ar putea crea un fel de univers paralel, consider că este o iluzie. Colegul Veron spunea și dânsul că oricum competențele în acest domeniu din Europa nu sunt foarte răspândite, de aceea va trebui oricum să apelăm la aceste competențe existente. Eu v-am Vă prezint pe acest slide în ce măsură statele membre se confruntă cu astfel de probleme de încălcare. Nu am menționat Franța pentru că nu am dispus de uh, cifre și statistici clare. În nouă state membre, vedeți așadar că nu există astfel de cazuri, în alte 14 state membre foarte puține. În țările de jos și în uh, Regatul Unit, în jur de 50 de cazuri de călcare pe an. În Germania însă numărul acestora este de 1250 de soluționări pe an, ceea ce ar putea uh, arăta cum anume ar trebui să fie conceput un sistem care să poată soluționa anvergura problemelor cu care ne vom confrunta. Pe următorul slide uh, v-am arătat doar care este volumul normal de lucru într-o anume zi, punctual 29 septembrie 2011, la instanța din Düsseldorf. Și există niște principii clare care, până la urmă, vor fi decisive cu privire la funcționarea acestor instanțe. În primul rând, dacă în procesul de încălcare se va decide și dacă brevetul care este pus sub semnul întrebării va face față în justiție sau trebuie anulat. Acest lucru l-am uh, formulat sub titulatura sistemului de integrare sau ne reducem de la chestiunea dacă acest brevet a fost uh, încălcat sau nu, ceea ce presupune o procedură mai sumară. În al doilea rând, trebuie să ne uităm care va fi componența prezidiului de judecători, care vor fi limbile utilizate și cine are dreptul să reprezinte părțile în fața instanței. Primul punct pe care l-am enunțat se referă la Întrebarea dacă ne dorim un sistem de integrare în care instanța ar urma să uh, dea un răspuns și la întrebarea dacă brevetul uh, poate fi uh, păstrat sau nu, sau un sistem de separare. Avantajul unui sistem de integrare este un nivel mai ridicat de dreptate, de echitate, pentru că nu nu se poate ajunge la situația în care, uh, pe baza unui brevet existent, se uh, ajunge la impunerea unor pedepse pentru încălcarea brevetului, brevet care ulterior uh, ar putea fi anulat. Pe de altă parte, uh, acest, această procedură presupune mult mai mult timp și mai mult personal invers în ceea ce privește sistemul de separare. Există riscul unui deficit de echitate. Uh, s-ar putea să uh, există situația în care se impun uh, pedepse pe baza unui brevet existent care ulterior poate fi anulat și decizia însă poate fi luată mai rapid cu personal mai puțin. În ceea ce privește chestiunea uh, acordării pe bună dreptate sau nu a brevetelor, uh, decidentă este Curtea Federală de Brevete, care ia decizii în patru cazuri pe an. Apoi, o instanță care tratează doar mai sumar astfel de cauze este tribunalul de la Düsseldorf care tratează 18 de astfel de cazuri pe lună. Întrebarea este ce se poate face în plus. Cred că până la urmă, dacă s-ar extinde la nivel european, am ajuns la o cifră care ar fi mai mică decât Uh, numărul de cazuri soluționate de Curtea noastră federală. Asta dacă am merge pe sistemul integrării. De aceea uh, se recomandă sistemul separării care presupune și un număr de personal mai redus, însă în baza unor premise și anume calitatea ridicată a acordării brevetelor. Asupra acestui principiu trebuie să poată baza uh, curtea care ia decizii. Că brevetul a fost acordat uh, pe bună dreptate. Apoi, uh, ar trebui să existe și posibilitatea unei acțiuni populare înainte de în demararea unei acțiuni în instanță. Pentru că dacă vrei să pui un anume produs să, uh, pe piață, ai putea începe un astfel, o astfel de procedură mai din timp decât programarea instanțelor. Și un ultim principiu care face acceptabilă această procedură este nu în ultimul rând suspendarea dar asta de la caz la caz, ținând cont de interesele existente în fiecare caz în parte. În al doilea pilon principal se referă la componența juraților. Dacă vor fi implicați și judecători străini, așa cum este prevăzut în momentul de față. Dacă limba procesuală este limba utilizată în țara respectivă, atunci trebuie să ne întrebăm dacă există un număr suficient de judecători străini care să aibă cunoștințe în domeniul brevetelor, care să cunoască limba respectivă, în cazul germanilor ar fi germană, și care sunt și dispuși să se deplaseze uh, la locul curții regionale sau să se chiar mute acolo atunci când este prevăzută o implicare permanentă a unui astfel de judecător. Sigur că există și avantaje în ceea ce privește specializarea unor colegi din străinătate, dar dacă ne reducem astfel și premisiile vis-a-vis -vis de competențele profesionale în domeniul brevetelor, acest lucru ar presupune ca respectivele persoane să poată soluționa mai puține cazuri și, să, și procesele să dureze mai mult. Desigur că acești judecători trebuie să aibă experiență în astfel de dispute. Vă dau doar un exemplu. Dacă în senatul nostru se adaugă un judecător, un nou coleg, care nu a avut de-a face cu brevete, noi plecăm de la un an și jumătate de timp de formare până va putea lua singur o decizie într-o chestiune de încălcare a brevetelor. Pentru că pentru astfel de formare nu este suficientă doar o perfecționare prin participare la seminarii, ci practică curentă. Apoi să mai prind întrebarea limbii procesuale. Dacă facem abstracție de limba instanței sediu, se pune întrebarea dacă mai există și alt personal care dispune de cunoștințe lingvistice, de exemplu de engleză, dar și experiență în domeniul legislației brevetelor. Și dacă este vorba de cunoștințe lingvistice, nu mă refer aici doar la engleza juridică, ci cunoștințe la în toate domeniile tehnice, pentru că uh, instanțele în Germania, în momentul de față, soluționează chestiuni în toate domeniile tehnice. Este o, un demers de foarte mare anvergură și aceste cunoștințe trebuie să existe nu nu doar verbal, ci și înscris. Pentru Giovanni vă pot spune că astfel de colegi nu există și nu vor exista nici într-un viitor apropiat. Poate ni se vor alătura în timp, dar în momentul de față nu există. Un ultim punct care este important pentru calitatea instanței este întrebarea cine reprezintă părțile în fața instanței. Știți că există pe de o parte avocați în domeniul brevetelor care au și o pregătire tehnică, ingineri, dar există și avocați cu pregătire corespunzătoare și practica din Germania uh, presupune reprezentare de către ambele părți în fața instanței, ceea ce consider din experiența mea că este necesar și util Avocatul în domeniul brevetelor este necesar pentru că dispune de cunoștințele tehnice uh, vizate, însă doar prezența acestuia nu ar fi suficiente, suficiente din punct de vedere procedural. Pentru că este până la urmă vorba de o procedură civilă normală în care se pun multe aspecte fel de chestiuni în ceea ce privește participarea terților, audierea unor martori, uh, punerea de probe. Apoi mai există și chestiuni materiale, care este nivelul despăgubirilor. Sunt chestiuni care, până la urmă, trebuie uh, gestionate de către un avocat. Și, nu în ultimul rând, trebuie menționat și interpretul tehnic care trebuie să facă în așa fel încât uh, să comunice într-o limbă cât de cât ușor de înțeles celor nespecialiști despre ce este vorba. Și dacă îmi permiteți să rezum, în momentul de față există o oarecare dilemă, trebuie să încercăm ca cu uh, personalul existent în ceea ce privește uh, judecătorii pentru astfel de camere, apoi uh, accelerarea procedurilor și tipul de procedură care se va alege pentru că, așa cum vă spuneam, cu sistemul integrat, uh, procesele ar dura mai mult și ar presupune un număr mai mare de personal, dar și invers, dacă procesul este, procedura este mai limitată, uh, acestea se vor desfășura mai rapid. Și de aceea, în concluzie, principiul separării ar trebui păstrat ca opțiune. Ceea ce este prevăzut în momentul de față este un fel de amestec, ceea ce poate fi util pentru că se poate reacționa în mod flexibil uh, de la caz la caz. Instanța de încălcare poate decide și pe fond, însă poate să și fac abstracție de aceasta, se poate reacționa așadar uh, rapid de la caz la caz. O a doua cerință în ceea ce privește judecătorii uh, se referă, bineînțeles, la competența lor profesională și experiență. În al treilea rând, limba națională a instanței va trebui să fie limba procesuală, cel puțin la început, pentru că nu vom reuși să atragem resurse umane specializate, cel puțin nu din generația actuală și în un ultimul rând ar fi util ca avocații uh, de brevete și avocații normali să reprezintă părțile implicate. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor Kühner, pentru această prezentare foarte interesată și interesantă, îmi cer scuze, și cuprinzătoare din experiența dumneavoastră. Următorul nostru invitat este domnul Bruno van Bottelsberge din partea Solvay Brussels Schools of Economics. Vă rog, aveți cuvântul în cele ce urmează. Oui. Merci, monsieur le président. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a-mi începe prezentarea, aș dori să revin asupra bolnavului și chirurgului. Problema despre care vorbim, bolnavul de care vorbim, nu își uh, poate permite să plătească acest chirurg. E vorba mai degrabă de un turism uh, medical. Unele companii de înaltă tehnologie preferă să-și înceapă afacerile mai degrabă în Statele Unite sau alte state decât în Europa, pentru că aici sistemul nu e așa dezvoltat. Un mesaj important e că toate cifrele legate de numărul uh, litigilor nu spune mare lucru pentru că reflectă consecințele costului și fragmentării europene. Aș uh, dori să revin la o problemă ce durează de zeci de ani. Auzim adesea vorbindu-se în presă pe 4 decembrie 2009 am văzut un mesaj în presă în care se spunea că avem în sfârșit un brevet european. E amuzant să citim asta în presă pentru că nu avem mare lucru la ora actuală. Îmi voi începe prezentarea cu cele patru concluzii principale. În primul rând, avea un brevet unic, un adevărat brevet european, este esențial pentru Europa și nu doar din motive financiare. În al doilea rând, nu se vorbește niciodată de faptul că, deocamdată, proiectul constă în adăugarea unui al treilea stat, strat peste două deja existente. Brevetul național, brevetul uh, european cu teritoriul de uh, protecție și al treilea strat de protecție în Europa. Este este prima dată în lume când se oferă un astfel de sistem. În Statele Unite sau în Japonia există brevete unice, nu există un brevet în fiecare stat american. Există un brevet unic. Avem o problemă de calitate. nu este încă posibil să avem brevetul european. Trebuie schimbată guvernanța din sistem și să luăm în considerare IMM-urile sau uh, întreprinderile de înaltă tehnologie. Google a fost un spin-off acum uh, ceva ani. Toate marile întreprinderi au fost uh, la origine IMM-uri. În prezent nu se face nimic pentru IMM-uri. Am mai multe publicații disponibile online pe, statul, pe site aș uh, dori să intru în detalii de ce e necesară reforma. Nu trebuie să vă reamintesc că există destui experți în sală. Acum, brevetul european nu este european pentru că trebuie gestionat la nivel uh, național. Este european în procesul de eliberare, dar există fragmentare și se, reduc uh, servicii, se reduce calitatea serviciilor oferite. Una din consecințe este costul uh, mare. Iată exemplul uh, brevetelor eliberate de Oficiul European pentru brevete și iată diferența cu celelalte state din lume. Costurile nu au nimic de a face cu cât plătesc uh, inventatorii în alte regiuni. Iată heterogenitatea proceselor din Europa. Vedeți că există diferențe foarte mari în Europa în ceea ce privește costul litigiilor și numărul litigiilor în Germania. Costul unui proces este mai mic decât în uh, țările de jos și în uh, Marea Britanie. Dacă priviți pe axa orizontală, aveți costul litigiilor la milion de locuitori în Europa, în euro, și pe axa verticală numărul proceselor, numărul proceselor împărțit la numărul brevetelor în curs. Bineînțeles, în uh, Marea Britanie, unde costă mai mult, uh, numărul proceselor este scăzut, apoi în Statele Unite există un număr enorm de litigii pentru că raportat la uh, mărimea pieței americane, costul proceselor este mic. Iată diferențele. Aș dori să rezum consecințele sistemului actual. Este scump, calitatea este scăzută pentru că alte oficii uh, eliberează în paralel brevete. Când în zona gri există un brevet, el poate fi eliberat și în oficiile naționale și în oficiul european și este foarte complex iar uh, întreprinderile noi nu sunt atrase de sistem, nu doar din motive financiare. Există un nivel mare de incertitudine pentru că litigiile paralele au rezultate diferite cel mai adesea. Uh, lipsește coerența. Am auzit în prezentări se vorbește de um, importurile din China. Dacă în Europa intrați într-o țară care nu e acoperită de sistem, aveți uh, o mulțime de produse contrafăcute. Nu există coordonare la nivel european sau foarte puțină coordonare și nu mai vorbim de uh, slăbiciunea Europei când vine vorba de discuții bilaterale. Iată de ce nu avem de 50 de ani brevet european Motivele oficiale sunt limba și dificultatea de a crea un sistem centralizat de litigii, dar există și alte motive. Bineînțeles, oficiile naționale nu sunt motivate. Dacă aș fi directorul unui oficiu național, nu aș fi în favoarea acestui sistem. Este logic. Apoi, raport nu este doar vorba de frică de schimbare, e frica de schimbare financiară. Iată consecințele relative ale brevetului european, dar voi reveni mai târziu. Iată consecințele financiare. Dacă am transformat de azi pe mâine uh, brevetul european într-un brevet unitar, conform simulărilor noastre, printr-un efect de atracție, ar exista mai multe depuneri ar exista mai multe încasări, dar, uh, bineînțeles, consilierii, traducătorii și juriștii ar uh, scădea profiturile. Iată câteva elemente cu privire la avantajele și dezavantajele acordului dacă luăm în considerare costul unui brevet la milion de locuitori în Europa, s-ar ajunge la nivelul Japoniei, dar ar fi mai scump decât un brevet uh, american și asta se justifică prin calitatea oferită de oficiul european pentru brevete alt dezavantaj, acordul este deocamdată fragil. Cele trei limbi care faptul că nu e acceptat de toate țările, faptul că adăugăm un aspect al treilea uh, un al treilea strat aberant este aberant nu văd cum ar stimula acest lucru întreprinderile private în Europa. Durabilitatea financiară pentru sistemul centralizat uh, de litigi avem experți care s-au exprimat. Apoi, uh, guvernanța. Trebuie să acceptăm că oficiul central își ia în mâini propriul destin și cel mai important, în prezent, suntem unul din prin rarele oficii care nu au taxe de brevet pentru IMM-uri. Statele Unite au acest lucru și Japonia, dar noi nu avem uh, taxă mai mică pentru IMM-uri și nici nu se prevede acest lucru în viitor. Iată principalele concluzii, consider că un sistem uh, european de brevete este fundamental pentru Europa. Dacă nu-l avem, nu putem folosi argumentul că politicienii noștri uh, favorizează inovarea, nu doar din motive financiare, ci și motive de eficacitate și motive de coerență juridică. Trebuie să ținem minte că dacă dorim un sistem eficace, avem în prezent trei straturi, este ilogic să nu uităm și de IMM-uri în acest uh, proiect. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Thierry președintele grupului de lucru brevete de la Business Europe. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Lene, stimați membrii Parlamentului European, doamnelor și domnilor, aș dori, înainte de toate, să mulțumesc dumneavoastră tuturor pentru că și Business Europe a fost invitat la această întâlnire în care discutăm despre viitorul brevet european, brevetul unitar și sistemul jurisdicțional. Noi suntem pacientul. Noi suntem cei care nu ne simțim prea bine. Și cred că în țările foarte dezvoltate, pacientul are ultimul cuvânt. De aceea eu vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și mulțumesc și chirurgilor care au vorbit până acum, dar este important să avem grijă de pacient. Dați-mi voie să spun câteva cuvinte despre Business Europe membrii noștri. Sunt 41 de eh, centre industriale și federații ale angajatorilor din 35 de țări și reprezentăm toate aceste sectoare și colaborăm pentru a crește competitivitatea în Europa. Reprezentăm în clipa de față eh, peste 20 de milioane de companii, dintre care 90% sunt IMM-uri. Și vreau să spun în acest context că susin uh, comentariile făcute uh, anterior în legătură cu statutul IMM-urilor uh, că trebuie să existe taxe mai reduse pentru IMM-uri și în Europa, pentru că asemenea taxe reduse există în alte țări. Ne dorim un sistem de brevetare care să fie eficient din punct de vedere al costurilor pentru a stimula IMM-urile în activitatea lor și pentru a contribui la creșterea economică în Europa. Cunoaștem foarte bine rolul inovațiilor, rolul brevetelor în stimularea inovațiilor. Deci, uh, avem nevoie de asemenea brevete. Adesea se spune că sistemul de brevetare este un instrument care este doar în folosul marilor companii și care aduce doar beneficii limitate IMM-urilor. Nu cred că este o opinie corectă. Aș vrea să vă recomand uh, studiul care a fost realizat în Franța împreună cu patentul pentru brevete din Franța și de asemenea uh, în colaborare cu o serie de IMM-uri. Și în general vă recomand să studiați toate uh, studiile care au fost făcute în acest context în Europa. Studiul la care mă refer indică faptul că 59% din IMM-uri uh, desfășoară o activitate regulară pe bază de brevete și uh, mai uh, puțin de jumătate din IMM-uri își desfășoară o importantă parte a activităților lor în baza patentelor și doar 10% și-au redus până la urmă investițiile în cercetare și dezvoltare. Pentru întreprinderile mai uh, mari este foarte important să existe un brevet uh, protejat pentru că uh, în felul acesta se protejează valoarea invenției. Deci, studiul în ce privește protejarea brevetelor pentru majoritatea IMM-urilor a fost pozitiv dincolo de uh, teritoriul național în activitatea pe care uh, IMM-urile de desfășoară, cel puțin acestea, a fost opinia uh, conducătorilor acestor întreprinderi care au fost chestionați. Vreau să vă spun că sistemul de brevetare trebuie să fie unul echilibrat. Mulți uită faptul că până și marile companii, indiferent de volumul investițiilor, Uh, vor uh, putea beneficia de mai puține brevete uh, pentru că prin natura lucrurilor este esențial ca sistemul de patente să fie echilibrat. Deciziile recente luate de statele membre pentru a crea o legislație unitară în ce privește brevetele este una pozitivă. Noi susținem această evoluție și sperăm ca acest moment să fie valorificat venind în întâmpinarea necesităților companiilor în ce privește calitatea, eficacitatea costurilor. Și uh, Bineînțeles că stăm la dispoziție cu informații privind companiile europene de toate dimensiunile. Vreau să vă spun că în organizația Business Europe toate eh, propunerile au fost uh, făcute în baza experienței, dar din păcate Confederația Spaniolă nu le-a susținut. Business Europe susține protecția unitară bazată pe eh, legislația specifică europeană privind emiterea de brevete este important ca și Convenția Europeană pentru Brevete să fie menținută ca o bază pentru emiterea brevetului unic european. Doamnă, uh, Rapca i-a pregătit o propunere de raport pe care noi o susținem. Am vrea să Eh, vedem prevederi legate de eh, legislația specifică și conform propunerii Comisiei privind eh, protecția brevetului unic și să se ajungă și la un proiect de acorduri prevederile articolilor 3 și 12 trebuie să determine această protecție unitară, să o reglementeze. În aceeași măsură, susținem înființarea unei comisii de selecție în care statele membre să fie reprezentate pentru a superviza buna îndeplinire a sarcinilor celor care uh, urmează să acorde brevetele. Aceste aspecte vor fi esențiale pentru brevetul unitar european. Credem că uh, în felul acesta se va putea acționa uh, în condiții bune la nivelul Oficiului European pentru brevete, astfel încât Europa să rămână competitivă. Iar baza trebuie să fie Uh, numărul uh, de țări care sunt selectate dintre uh, candidați. Dar brevetul unitar este doar un element al acestui mecanism. Vreau să vă amintesc un principiu pretutindeni în lume. Sistemul de prezentare prevede o legislație, un oficiu care să implementeze legislația și un sistem judiciar care să poată fi uh, Uh, invocat. Dar noi, în clipa de față, nu avem un sistem judiciar unitar din acest punct de vedere. Avem un oficiu care emite brevete dar ă, ele ar trebui și să decidă dacă un brevet trebuie sau nu să fie emis în ă, baza ă, legală existentă. Avem 27 de state membre, mulți dintre dumneavoastră care au lucrat în domeniul businessului, afacerilor. Dacă ai 27 de șefi, înseamnă că practic nu ai șef, pentru că nu există niciun fel de uh, autoritate care să ia o decizie unitară. Deci, pentru European Business este esențial ca legislația să fie implementată în momentul în care primul brevet european va fi emis. Lucrurile sunt legate și de altfel așa sunt, se regăsesc ele și în raportul domnului Rapcai. În ce privește prevederile, noi susținem propunerea Comisiei privind aranjamentele de traducere pentru că se bazează pe niște valori europene. Iar în legătură cu ceea ce a spus domnul Batisteli, în alta calitate a traducerilor trebuie să uh, fie la dispoziția publicului larg fără uh, costuri în uh, momentul în care brevetul este emis, pentru că va fi esențial și în beneficiul IMM-urilor acest lucru. Statele membre în ce privește cel de-al treilea element al acestui pachet de brevete, este legat de jurisdicție. Trebuie să existe un acord internațional care să, fie, să prevadă crearea unei curți europene pentru uh, probleme legate de contencios în domeniul brevetelor. Pentru că Eh, industria de ani de zile eh, solicită acest lucru. Eu și cu 10 ani în urmă m-am aflat în această sală și ceream să existe o jurisdicție unitară. Trebuie să ne eliberăm de sistemul actual care eh, este lipsit de sens, există proceduri diferite, există decizii diferite. Și aș vrea să mă refer și la comentariile făcute de domnul Veron și care a prezentat două, trei cazuri. Pentru că uh, dacă nu faci parte din uh, domeniul industrial, poate că nu realizezi uh, cât de mari sunt problemele. Acolo, în industrie, investitorul se întreabă unde pot să investesc având certitudinea că deciziile legate de această investiție vor fi previzibile cum funcționează lucrurile în Italia, cum funcționează lucrurile în Franța. Noi plătim, de fapt, pentru uh, aceste uh, situații. Nu putem fi de acord cu ideea creării unui sistem uh, juridic la uh, nivel național, nici măcar pentru o perioadă de tranziție. Domnul Cunan și alții au spus anterior că uh, brevetele sunt un domeniu în care Europa nu acționează unitar ca un bloc, ci există diferențe uriașe. Deci există țări în care există um, prevederi specifice și altele în care nu există în legătură cu brevetele. Deci este nevoie de specializare și expertiză și este nevoie inclusiv de a rezolva probleme de, foarte tehnice. Cred că președinția poloneză se ocupă în clipa de față de trei tipuri de aspecte. Compatibilitatea opțiunii cu prevederile um, legale europene și cu uh, jurisprudența Curții Europene de Justiție și, de asemenea, cu Convenția de la Lugano statele eh, membre analizează această problemă cu susținerea Comisiei și eu cred că lucrurile sunt pe cale să, de a fi rezolvate. Un alt domeniu este legat de conținutul acordului și aici este nevoie de o activitate suplimentară. Dați-mi voie să menționez câteva din eh, aceste probleme. Finanțarea este o chestiune cheie pentru că face diferența într-un sistem accesibil tuturor și un sistem accesibil doar unora. Iar Europa nu poate să accepte o asemenea uh, discriminare. Pentru că noi când vorbim despre un sistem european, s-a vorbit la un moment dat despre o finanțare din bugetul european, dar acum ieșim din, din sistemul european și trebuie să găsim o rezolvare pentru finanțare. Deci, în perioada de tranziție trebuie să fie avute în vedere mai multe aspecte. Trebuie să fim rezonabili și flexibili. Este nevoie de o perioadă de tranziție, dar care să nu se întindă la infinit. La un moment dat va trebui să luăm decizii, va trebui să concepem un sistem flexibil care să introducă idei noi, îmbunătățiri și să nu permită nimănui să blocheze sistemul. Mai este un element care a fost discutat în contextul noului sistem. Trebuie să se găsească stimulente pentru crearea unor camere judecătorești ehm, regionale S-a vorbit în țările scandinave despre asemenea camere regionale și aș vrea ca și Franța și Germania să creeze împreună asemenea camere, pentru că, într-adevăr, e important, vom avea un sistem multinațional. Și nu ar fi bine să existe asemenea camere naționale peste tot. Cred că este important să învățăm din greșeli și în felul acesta să ne îmbunătățim uh, activitatea, pentru că, de fapt, uh, privim la 30 de ani de eșecuri în care am tot discutat despre acest dosar și iar l-am închis și iar l-am deschis. Cred că a sosit momentul să învățăm că astăzi nu ne mai putem permite un nou eșec. Am avut și succese și cred că experiența Oficiului European pentru Brevete uh, se bazează și pe asemenea rezultate bune. Multe din ceea ce am uh, auzit astăzi, de altfel am mai citit și în textele de acum 30 de ani. Ei bine, de atunci s-a tot vorbit că ne dorim uh, niște uh, soluții unitare europene. Ei bine, inclusiv în ce privește problema lingvistică, cred că trebuie să vedem cum au funcționat lucrurile până acum și dacă au funcționat bine, să ne declarăm mulțumiți. Astăzi s-a spus că există judecători în Germania, oameni cu amplă în acest domeniu și um, care rezolvă un număr mare de spețe pe an. Vreau să vă spun că situația a fost mult mai gravă când s-a vorbit despre uh, activitatea judecătorească vis-a-vis de uh, Oficiul European pentru Brevete. Au fost litigii uh, care au fost analizate în Germania, în țările de jos, iar în ce privește Oficiul pentru Patente din Germania, lucrurile au funcționat foarte bine. Iar în ce privește Franța, Italia, Și aici au uh, uh, fost create oficii, dar cum pot să funcționezi când există persoane care știu cum să lucreze și altele care sunt uh, incapabile? cred că este nevoie de training, de educație, de formare profesională, iar țările care nu dispun de persoane uh, competente în acest domeniu trebuie să învețe din experiența celor care lucrează în problema brevetelor în Germania, în altă parte. Deci este nevoie de o acomodare care necesită câteodată experiență de ani de zile. Noi ne dorim un echilibru multinațional dar există diferențe lingvistice, diferențe naționale, iar persoana cu uh, experiență ar trebui să fie exploatată de toți. În 78-79 s-a uh, tot întrebat de unde vine examinatorul principal. Astăzi, uh, nu știu cel care examinează la Oficiul European de Patente de unde vine. Dar vreau să vă spun că fie că se cheamă Schmidt, fie că se cheamă Alvarez, nici nu mă interesează naționalitatea lui, pentru că ei au uh, dobândit uh, o formare profesională identică. Deci și judecătorii care vor uh, analiza asemenea situații contencioase vor trebui să aibă pregătirea necesară trebuie să fie inteligenți, trebuie să fie europeni și trebuie să dobândească competențe. Deci, de ce lucruri care au funcționat până acum în legătură cu Oficiul European pentru Brevete n-ar putea să funcționeze și în domeniul juridic? Să colaborăm, să-i formăm. Suntem în Europa. Chiar dacă în clipa de față nu ne simțim prea bine, dorim să avem un viitor și ne dorim până la urmă ca lucrurile să funcționeze într-o piață cu adevărat unificată. Ca atare trebuie să ne asumăm și riscuri. Deci vreau doar să vă amintesc un lucru litigiile legate de uh, brevete sunt un raport B2B. Deci eu nu pot să îi oblig pe cetățenii privați să accepte brevetele mele. În business există și avantajul pe care brevetele îl oferă, iar cei care um, um, sunt prejudiciați trebuie să ceară uh, daune. Deci, avem multe de făcut și cred că ar fi bine să-i ascultăm pe cei care sunt uh, experimentați în domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! V-aș propune ca doamna Felină din partea Comisiei eventual să intervină sau poate după președinția poloneză, după președinția poloneză. Bun, atunci colegiuitorul care este reprezentantul președinției poloneze. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a participa la reuniunea de astăzi cu privire la protecția unitară prin brevete și sunt onorată de a reprezenta Consiliul astăzi. Sunt uh, convinsă că nu trebuie să vă reamintesc cât de important este pentru economia europeană crearea acestui uh, titlu unitar uh, european, în special pe timp de criză și în vremuri în care căutăm noi surse de creștere. Vă pot asigura că la nivelul Consiliului există o voință puternică de a face progres în această chestiune și la urm- ultimul Consiliul de Competitivitate pe 29 septembrie din acest an s-a confirmat încă o dată această voință. Acum, alăturându-se și susținerea puternică a Parlamentului European, cred că crearea unui brevet unitar european devine din ce în ce mai o perspectivă cât mai apropiată. Eu cred că până acum s-au făcut pași importanți și rapoartele, proiectele de raport prezentate constituie o bună bază pentru a ajunge la un compromis la nivel european până la finele anului. Mă bucură faptul că și Parlamentul European consideră că IMM-urile sunt atât de importante. Pentru președinția poloneză, pachetul unitar de pachetul brevetelor unitare reprezintă o prioritate pentru acest an. Desigur, discuțiile mai sunt în curs și sperăm să se poată face în paralel pe diferitele aspecte ale pachetului brevete și de aceea președinția a decis să delege uh, aceste dezbateri grupului uh, pe care sunt onorată să îl reprezint aici. Ceea ce încercăm să facem este să menținem contactul permanent cu lumea de afaceri pentru că credem că se impune pentru a cunoaște nevoile întreprinderilor și, în plus, președinția poloneză încearcă să folosească toate metodele de lucru care ar uh, permite ca acest dosar să fie un succes. Mâine chiar demarăm o sesiune tehnică de trei zile pentru a face progrese în uh, proiectul de acord în ceea ce privește partea de instanțe. Președinția poloneză va acționa cu consecvență pentru a putea ajunge la un consens politic până la finele acestui an. Ne dorim un sistem mai coerent, mai facil și mai ieftin și subliniez că sistemul rămâne deschis pentru participarea italiană și spaniolă. Mai sunt multe de făcut însă credem că împreună cu Parlamentul European, Comisia și statele membre putem acționa împreună în mod eficient pentru a atinge acest uh, obiectiv comun și anume protecția unitară prin brevetul european, care corespunde și nevoilor întreprinderilor europene. Mulțumesc, doamna reprezentant a Consiliului, apreciem eforturile președinției poloneze și în această seară are loc și un prim trialog pe această temă și noi uh, vom încerca să facem tot posibilul pentru a finaliza acest proiect dificil. Doamna Frölinger are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru organizarea acestei audieri împreună cu raportorii. Comisia consideră că a fost un exercițiu foarte interesant și util. Ne-am reunit astăzi aici împreună cu experți de renume în domeniul brevetelor și a litigiilor în domeniul brevetelor. Am ascultat și o serie de opinii divergente, dar și o serie de chestiuni care nasc preocupări, dar care ne dau și speranță. Pentru comisie a fost uh, încurajator să vadă că în pofida unor temeri, preocupări, experții de astăzi dau o susținere clară nu doar nevoii introducerii unui sistem unitar, de unui sistem jurisdicțional unitar și a unei protecții unitare prin brevet european. Conform deciziei Curții Europene din martie uh, din acest an, abordarea vis-a-vis -vis de crearea acestui sistem de brevete unitar a trebuit modificată în nu mai poate fi făcut împreună cu participarea unor state terțe. Așadar, la momentul de față se prevede crearea unei curți comune pentru 25 de state membre, o curte care să facă parte din sistemul judiciar al statelor membre și care se supune acelorași obligații precum instanțele din statele membre în ceea ce privește primatul legislației europene și acceptarea deciziilor Curții Europene de Justiție, ceea ce înseamnă că Comisia nu mai este implicată în mod activ în negocierile cu privire la sistemul judiciar. Însă, bineînțeles, suntem un observator uh, activ în așa numitul grup al prietenilor președinției și suntem dispuși să ne aducem contribuția pentru a susține în continuare președinția și Parlamentul European pentru a finaliza acest proiect cât se poate de rapid. Mai există și alte chestiuni pe care le-am demarat una privitoare la finanțarea curții și a nivelului corespunzător a taxelor aferente, acest lucru făcându-se în urma schimbării de decizie. S-a plecat inițial de la premisa că bugetul comunitar, cel puțin în etapa inițială, ar putea fi folosit pentru finanțarea curții. Acest lucru nu mai este posibil în momentul de față, de aceea va trebui să analizăm uh, posibilitățile de finanțare mai atent. În uh, conformitate cu calculele pe care le desfășurăm în prezent și pe care ne-ar place să le punem la dispoziția Comisiei Jurii și în viitor, considerăm că taxele ar putea fi păstrate la un nivel suficient de scăzut pentru a face brevetele și apărarea acestora atractivă pentru utilizatori și beneficiari. Sigur că multe depind de crearea sistemului regional. S-a exprimat multe temeri astăzi cu privire la experiența și pregătirea judecătorilor de multiplicare a divizilor locale în țări în care până acum nu a existat uh, o experiență suficientă în ceea ce privește litigiile pe brevete. Noi considerăm că în contextul finanțării acestui nou sistem judiciar se poate crea și un stimulant puternic pentru acele țări unde există experiență puțină în acest domeniu pentru a se alătura unor divizii regionale și a împărtăși costurile. În ceea ce privește experiența judecătorilor, suntem conștienți de faptul că aceasta uh, este o problemă cheie pentru încrederea utilizatorilor sistemului, nu doar pentru brevete, dar este la fel de important și pentru companiile care uh, vor să atace brevete care consideră că nu ar fi trebuit acordate niciodată. Și de aceea această curte trebuie să aducă un echilibru între interesele deținătorilor de brevete și a celor care consideră că sunt uh, împiedicați pentru a-și desfășura activitățile economice prin acordarea unui brevet care nu ar fi trebuit să fie acordat. Conform uh, celor spuse de domnul Kühnen, ar trebui să fie posibil ca un brevet să poate fi atacat imediat uh, în, fără a trebui să se meargă în instanță. În anumite state membre nu este posibil atacarea în justiție atâta timp cât nu s-a trecut prin procedura de o, opoziție care poate dura ani de zile, iar ținând cont de uh, progresul tehnologic și de rapiditatea acestuia, aceste termene sunt mult prea îndelungate. Acestea fiind spuse, considerăm că se poate ajunge la un nivel de calitate ridicat în uh, instanțele, în cur, tribunalele de primă instanță, reunind uh, experiența existentă în statele membre și bazându-ne în principal pe judecătorii naționali existenți în prezent în sistem și care ar trebui să devină judecători sau ar urma să devină judecători în acest nou sistem judiciar. Evident că la început vor exista anumite dezechilibre geografice. Nu se poate trece la un sistem cu jurați multinaționali dacă există o discrepanță atât de mare în numărul de cazuri în cu Germania și Franța cu foarte multe cazuri pe an, iar alte state membre cu un număr de cazuri aproape inexistent. De aceea trebuie să căutăm un sistem care să fie flexibil, care să poată fi construit pe parcurs. Trebuie să regândim perioadele de tranziție Însă, există și alte chestiuni pe care le-am putea discuta în continuare timp de 10 ani, fără să găsim o soluție mai bună, pentru că niciodată nu se poate crea un sistem perfect, se poate doar merge mai departe, se poate crea un sistem flexibil, ajustabil și care să se lege de structurile naționale existente și să utilizeze experiența statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc. Întrebarea mea, dacă există întrebări din partea raportorilor, nu este cazul, doamna Lichtenberger atunci. Uh, wollte... Aș vrut să pun o întrebare în legătură cu acest sistem de autostradă și de urgentare a lucrurilor. Pentru că este clar că există sau poate că există o uh, Uh, contradicție între uh, hotărârile care se iau cu mare celeritate și cele care, pe de altă parte, uh, chiar pot fi menținute. Există oare un asemenea sistem sau în clipa de față există un proiect de acest gen? Ar fi una din întrebări. Cea de-a doua. Se știe că pot să a apară probleme pentru că nu vor mai exista posibilități de control dinspre uh, sfera politică și dinspre uh, social asupra acestui sistem. Deci, statele membre nu vor mai putea acționa decât indirect și mie mi se pare că aici uh, există unele dificultăți. Este într-adevăr uh, dificil să găsești un sistem convingător. Și pe mine, de fapt, mă convinge prea puțin acest sistem, pentru că sisteme foarte tehnice necesită în același timp uh, un control democratic și mie mi se pare că acest control democratic nu va mai putea să se exercite pentru că va fi vorba despre o hotărâre foarte importantă și în același timp una centrală. Colegul Baltasare și... Eu volevo... Mulțumesc eu vreau să ilustrez unul dintre obiectivele pe care le-am avut în vedere cu acest raport, și anume facilitarea accesului IMM-urilor pe piața brevetelor europene. Și din acest motiv am introdus o serie de măsuri, începând cu privilegierea IMM-urilor în ceea ce privește regimul de compensare a costurilor de traducere până la reducerea taxelor de renoire, așa cum spunea colegul Rapcai, până într-acolo, încât am încercat să a, să ne bazăm pe încredere în cazurile de contrafacere și să le acordăm o atenție mai mare, pentru că în cazurile de contrafacere o, un IMM este mult mai afectat decât o întreprindere mare. Întreb uh, experții prezenți dacă consideră că uh, ar putea exista și alte măsuri pentru a favoriza o deschidere a pieței brevetelor pentru IMM-uri și dacă consideră că ar fi legitim să rezervăm acest regim a bunei credințe doar IMM-urilor. Okay, colegă Mulțumesc, domnul Masip. Gracias, președinte. Eh, gracias a los cinco expertos de este segundo... Le mulțumesc celor cinci experți din a doua parte a udierii, pentru că toți au uh, vorbit despre domeniile de cunoștință și nu au uh, s-au limitat doar la ele. Aș dori să îl întreb pe avocatul francez sau pe judecătorul care era expert în această, acest domeniu, aș dori să întreb referitor la metafora medicală, cea cu chirurgul. E o metaforă care m-a încântat. E ca și cum am creat un copil în neprubetă în afara uterului, avem un copil creat în eprubetă care a fost uh, conceput de europeni, va fi educat de europeni și va fi foarte scump. Avem acest uh, copil creat în neprubetă. Când el uh, va fi se va naște, va putea el să crească în Uniunea Europeană sau va eșua și oamenii de afaceri îi vor uh, reproșa Uniunii că a fost un eșec. I-aș întreba pe experți dacă nu ar fi mai bine, având în vedere amploarea și jurisdicția pe care trebuie să le păstrăm și lăsând la o parte diferențele pe care le au anumite țări, dacă nu ar trebui să avem o altă opțiune. Eu cred că nu ar trebui să creăm un copil în eprubetă, ci să concepem unul real în carne și oase. Mulțumesc foarte mult. Aceasta a fost uh, opțiunea zero. Uh, cred că profesor Veron și domnul doctor Kühnen uh, vor trebui să răspundă. Întrebarea doamnei Lichtenberger, nu știu uh, cine să răspundă la ea, poate domnul Petersberger. Nu, domnul Jones. Bun. Iar întrebarea colegului Baldassare poate că este adresată pentru reprezentantul Business Europe. Deci, în această ordine, domnul profesor Veron, vă rog. Domnule președinte, sunt specialist în brevete, dar nu, un, nu am un glob de cristal care să-mi spună dacă sistemul va funcționa sau nu. Nu pot răspunde la această întrebare, aș dori să o pot face. Cred că ne luăm toate precauțiile pentru ca fecundarea în eprubetă să decurgă bine, dar apoi numai natura va răspunde. A fost o întrebare foarte înțeleaptă. Acum, domnul doctor Kühnen, da, nici eu nu știu cum vor evolua lucrurile, dar aș îndrăzni să spun că ceea ce avem acum, ă, elemente numeroase naționale cu specific în fiecare țară, nu este o formulă optimă. Eu cred că ceea ce încercăm acum să unificăm, să centralizăm are sorți de izbândă. Eu aș îndrăzni. Iar acum întrebarea doamnei Lichtenberger, vă rog. The, uh, what you're referring to, what I'm... Ceea ce am menționat eu era o autostradă a brevetelor care să permită creatorilor din lume să folosească informația și să accelereze emiterea brevetelor și, spre exemplu, există biroul uh, de brevete din Statele Unite sau cel din Japonia, ca și cel din Europa și din alte lume. Mm, cooperările dintre oficiile de brevet și schemele pilot care sunt încercate acum nu putem ști ce efect va avea această situație asupra calității brevetelor. Dacă accelerăm uh, procesul, nu reducem calitatea. Mulțumesc. Întrebarea domnului Baltazar se adresează în special domnului von uh, Ce mai putem face pentru IMM-uri? Je voulais juste m'exprimer Aș dori să mă exprim asupra autostrăzilor. Autostrăzile au fost inventate de Statele Unite și Japonia pentru a-și uh, trata propriul backlog, ceea ce nu există în Europa. Brevetele sunt atât de scumpe încât întreprinderile mm, în Japonia există o problemă de calitate care este totuși rezolvată. În, aș dori să spun că acum zece ani 40%, 43% din brevetele emise sau depuse la oficiul european proveneau din țări non-europene. Acum cinci ani procentul era 50%, astăzi președintele tocmai ne-a spus că procentul e 60% vom aștepta să ajungem la 80% ca să ne dăm seama că trebuie să creăm un uh, sistem unde IMM-urile noastre să fie parte din sistem și să-și poată depune brevetele ca să putem ajunge la rata din Statele Unite, adică 50% din brevete în țară și 50% în străinătate. Ne trebuie o criză mai puternică decât cea din prezent pentru a-i convinge pe politicieni că avem nevoie de sistem și că avem nevoie de voință politică, voință puternică. Mi-e teamă că voința va veni când criza se va adânci. Ich hoffe nicht. Sper că nu vom ajunge într-o asemenea situație. Bun, nu mai există întrebări. Mulțumesc experților. A fost uh, o audiere uh, plină de informații utile pentru noi și sper că toți membrii ai comisiei noastre să o fi perceput ca atare. Deci uh, vom încerca ca în lunile următoare să valorificăm tot ceea ce aici a fost prezentat ca fiind un pas înainte, un progres. Deci vă doresc un drum bun acasă și în ordinea noastră de zi nu mai există multe puncte. Avem un punct subsidiaritate, uh, dar uh, domnul Șeroles nici măcar nu este prezent, e la punctul diverse, sper că nu există nicio intervenție și atunci nu vreau decât să vă mai anunț că următoarea noastră întâlnire va fi pe 21 noiembrie și marți 22 noiembrie, de asemenea din nou